Domnul președinte. Dobré ráno, kolegové. Bună ziua, dragi colegi. Ne-am reluat sesiunea. Primul punct de pe ordinea de zi este raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru anul 2009 și vreau să salut printre noi pe președintele BEI, domnul Meștat, care va participa la dezbateri. Și pentru început îi dau cuvântul raportorului, domnul Cutaș. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule președinte Maistat, domnule comisar, stimați colegi prezentarea acestui raport al activităilor întreprinse de către